Gespräche zu Uganda. Conform ordinii de zi, ordinei de zi avem uh, șase rezoluții privind Uganda, un proiect de rezoluție privind um, legislația privind discriminarea sexuală, un proiect privind grupurile religioase. Începem prin a supune la vot alinatul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Alineatul 8 al textului original. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aș dori să verific acest lucru. S-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul? war jedem klar, dass es sich um den Antrag, um den Paragraphen 8 handelt? Poate că a trebuit să repet. Este vorba acum despre alineatul 8, ca să fim siguri. În acest caz avem 37 de voturi pentru. Se aprobă. Trecem la considerentul F. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Votăm acum rezoluția în ansamblu. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Au fost, uh, a votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Rezoluția se aprobă. 60 de voturi pentru, 3 împotrivă. Următorul vot pe ordinea de zi este rezoluția privind libertatea de exprimare în Azerbaijan. Primul vot se referă la rezoluția FD. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la rezoluția din partea a șase grupuri politice. Alineatul 7. Avem un amendament oral aici din partea doamnei Andrichena. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE propun următorul amendament oral. Să înlocuim cuvântul regretă uh, comportamentul guvernului Azerbaijan. Textul va fi următorul îndeamnă guvernul Azerbaidjan să reînnoiască um, licențele pentru un număr de operatori uh, din domeniul audiovizual. Dorește cineva să facă o obiecție la acest amendament oral? Dacă nu, atunci aș dori să supun la vot acest aliniat, aliniatul 7, textul original, plus această adăugire. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Acum votăm rezoluția în ansamblu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Rezoluția se adoptă. Și ajungem la sfârșitul voturilor. Aș dori acum să vă anunț că un avocat care lucrează în numele unui cetățean polonez a cerut ridicarea imunității domnului Mark Ixtin conform um, unui articol, articol